theory for Turkey. Um, so um, let's, uh, let's start. Let's not waste time. Haideți să începem, doamnelor și domnilor, și primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este informarea cu privire la delegația Comisiei AFET la Ankara, Turcia, săptămâna trecută, 16-18 martie. Aș vrea să-l rog pe domnul Preda să ia cuvântul și după aceea pe Catipiri. Preda, you have... Domnule Preda, aveți cuvântul. Three such debriefings. Trebuie să discutăm trei uh, debriefinguri uh, ca acesta în mai puțin dintr-o oră, deci de o oră. Vă rog frumos să vorbiți nu mai mult de 20 de minute, mai puțin de 20 de minute, vă rog. Domnule Preda, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să fac uh, câteva remarci scurte după vizita Comisiei noastre AFET la Ankara. E vorba de o delegație care a fost condusă de către președintele AFET, domnul Brock, care nu este aici și care... Domnule președinte, spune cineva din sală fără să ia microfonul. Nu s-a aprins microfonul, deci nu. Funcționează interpretarea? Aveți interpretarea? Da. Auziți acum? E bine? Bun. Delegația era formată din uh, membrii din cele mai mari patru grupuri grupuri politice din Parlament, PP-ul, Socialiștii și Democrații, ECR-ul și ALDE. În total am fost opt deputați și din partea liberalilor Neci Ali, din partea conservatorilor Amiad Bashir, din partea socialiștilor Cati Piri și Lopez Aguilar. Cati Piri este raportoarea noastră um, a Parlamentului pe acest subiect pentru Turcia și din partea PPE, domnul Broc și cu mine și um, de asemenea doamna Zomar, care este raportoare din umbră și domnul Kefalo Ianis, care este co-președintele delegației parlamentare, în, ca Comisiei Parlamentare Mixte UE-Turcia. În ceea ce privește întâlnirile pe care le-am uh, avut, acestea s-au desfășurat marți și miercuri, zile foarte pline, cu reuniuni uh, pe de o parte cu mai mulți miniștri, ministrul economiei, de exemplu, ministrul justiției, ministrul afacerilor europene, desigur, care este și negociatorul șef al Turciei. Apoi am fost primiți de către premierul Dafudoglu și de către președintele Erdogan și apoi, în al treilea rând, am avut întâlniri și cu reprezentanții partidelor politice care sunt reprezentate în Parlament. Am avut, bineînțeles, posibilitatea de a acționa sub autoritatea auto acestei delegații în Turcia. Uh, am avut posibilitatea să ne întâlnim cu jurnaliști uh, și cu reprezentanții academici uh, ai Turciei, reprezentanții ai mediului universitar, și câțiva reprezentanți ai partidelor politice și pot să vă asigur că dezbaterea a fost foarte vie. În ceea ce privește punctele pe care le-am dezbătut pe agenda, o să fac un inventar scurt al temelor tratate. Am aici o ordine aleatorie în care, pe care o voi folosi pentru a vă spune ce s-a discutat. În primul rând, am vorbit despre capitolele de negociere și am exprimat punctul nostru de vedere cu privire la evoluția negocierilor și cu interlocutorul nostru turc am discutat despre posibilitatea de a deschide alte capitole de negociere. S-au dat câteva exemple de astfel de capitole posibile, s-a vorbit despre eventual capitolul 4, precum și capitolul 31 care se referă de la uh, afaceri externe și securitate. Al doilea punct de discuții, care a fost extrem de interesant, s-a referit la negocierile pentru acordul TTIP și s-a putut uh, constata o nemulțumire din partea turcă de faptul că nu este prea informată de aceste negocieri. În acest context am discutat pe larg cu mai mulți uh, interlocutori, atât la nivel de ministri cât și la nivel uh, de partide, despre negocierea în domeniul Uniunii Vamale, care este una destul de veche și care necesită mai multe ameliorări. Al treilea punct foarte important care s-a discutat este energia. S-a vorbit de eșecul uh, conductei Nabucco, care a fost foarte prost primită în Turcia și cooperarea viitoare cu partenerii din Asia Centrală și cu partenerii europeni, bineînțeles. Am uh, luat notă de intențiile autorităților uh, turce de a lucra cu noi pe această temă. Un al patrulea punct se referă la relațiile pe care le avem cu Armenia și pe care le are Turcia. Cu Armenia știți că anul 2015 este unul foarte important în memoria poporului armenia, armean și al poporului turc și cu toți eh, interlocutorii am subliniat care ar fi cea mai bună manieră de a asuma aceste, această moștenire istorică la nivel european, atât la nivelul eh, autorităților din Turcia, cât și din eh, Armenia. Această dezbatere care se va lansa în luna aprilie ne va permite, sper eu, să responsabilizăm uh, pe cei implicați și să avem o atitudine demnă față de acest dosar foarte problematic. Un alt punct discutat, relațiile cu Rusia, Rusia și diferitele opinii în ceea ce privește sancțiunile față de Rusia. O serie de interlocutori ne-au spus că ar fi preferat să fie consultați înainte de decizia de a impune sancțiuni Rusiei. Apoi un al șaselea punct, Cipru, un punct care se discută foarte mult la noi în Parlament și care nu trebuie, cred eu, neapărat explicitat, pentru că se știe care este poziția noastră și care este poziția Ancarei despre acest subiect. Foarte pe scurt, în legătură cu alte dosare care sunt uh, legate de regimul politic din Turcia, regim politic care a fost obiectul discuțiilor noastre în ceea ce privește, de exemplu, posibilitatea unei schimbări după alegeri pe anumite căi, fie pe calea referendară, fie pe cale parlamentară. Bineînțeles că totul va depinde de raportul de forțe de după alegeri. Un punct specific a fost de asemenea problema alegerilor și existența acelui uh, prag electoral cel mai ridicat uh, printre țările din uh, Consiliu de 10% din voturi și legat de aceasta un punct foarte important, situația turcilor și situația curzilor, îmi cer scuze, reprezentarea acestora în țară, după cum știți, Partidul Curzilor, CHP-ul, a decis să se prezinte la alegerile următoare. Deci există mai multe candidaturi cu argumentul că și candidatul lor la alegerile prezidențiale ar, a obținut aproape 8% din voturi, deci un scor excelent, și deci speră să depășească poate acest prag, cu riscul, bineînțeles, de a nu depăși pragul. Iată așadar un alt subiect important și un ultim subiect, dar la fel de important, am discutat despre libertatea presei și despre libertatea de exprimare în general cu uh, oamenii politici. Am vorbit, de exemplu, de mai multe ori despre închiderea unor site-uri internet peste uh, 67.000 de site-uri internet sunt blocate în momentul de față, după părerea ONG-urilor la fața locului. Bineînțeles că am avut un schimb de opinii și cu jurnaliștii și cu oamenii politici împreună pe această temă, într-o dezbatere foarte vie, în legătură cu libertatea de exprimare și în legătura cu statutul jurnaliștilor în Turcia. Toate acestea, bineînțeles, pentru ca să plasăm uh, informația aceasta mai bine în dezbaterea uh, despre raportul doamnei Cati Piri, care vreau să-i dau cuvântul, bineînțeles, și pe care îl vom vota săptăm- luna viitoare și vă mulțumesc foarte mult uh, uh, pentru atenție. Vă mulțumesc, așadar pot să-i dau cuvântul, dacă îmi permite, domnule președinte. Doamna Piri, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult colegului meu. Voi încerca să nu repet chestiuni care au fost deja menționate de către dumnealui. să încep unde a rămas colegul meu. Cred că e foarte important pentru acest Parlament să punem accentul pe ceea ce ține de drepturile fundamentale și pe drepturile omului. În acest Parlament am adoptat o rezoluție despre libertatea de exprimare după evenimentele care au avut loc în decembrie și a avut loc o altă dezbatere în ultimele săptămâni în legătură cu ceea ce s-a întâmplat uh, mai ales în legătură cu un pachet de securitate foarte controversat care în momentul de față se dezbate în Parlament. Jumătate din articole au fost deja adoptate. Atât opoziția cât și organizațiile societății civile au menționat că prin acest pachet de securitate se dă o putere foarte mare poliției și că, de fapt, se depășește prin dreapta puterea judiciară. Aceasta a fost o chestiune pe care am menționat aproape peste tot cu omologii noștri turci. Am um, discutat și despre faptul că Parlamentul European în ultimii cinci ani a încercat să spună în mod constructiv, din câte știu eu și va și continua să spună acest lucru, că este nevoie de un dialog mai intensiv pe această temă, un dialog mai intens pe uh, drepturile omului, pe libertățile fundamentale și că o cale de a face acest lucru ar fi, într-adevăr, prin deschiderea capitolelor 23 și 24. Un alt subiect pe care l-am uh, discutat este să avem un dialog uh, mai bun la nivel înalt, mai structurat. Am văzut în ceea ce privește afacerile externe că Turcia și Uniunea Europeană, ambele, atunci când se uită, de exemplu, la ceea ce se întâmplă în sudul Turciei și la uh, Uh, vecinii din uh, sud, în Siria și în est, este evident, toate aceste evenimente ne arată că e nevoie de un dialog mai puternic la nivelul afacerilor externe. Același lucru și când vorbim despre economie. Unul dintre interlocutorii noștri ne-a dat un exemplu când am întrebat ce fel de dialog structurat există acum în domeniul economiei. El ne-a dat exemplul că odată pe an după reuniunile ECOFIN, Turcia, ca și celelalte țări candidate, poate să facă o prezentare de 10 minute și că acum aceasta este tot ceea ce există în calitate de dialog structurat. Știm că este și în interesul nostru cu volumul comercial de 70% al investițiilor directe în Turcia venind din partea Uniunii Europene să facem mai multe pentru ca să existe un dialog structurat mai puternic. Colegul meu a vorbit și despre o îmbunătățire a Uniunii Vamale. Există destul de multe îngrijorări de partea uh, turcă ca TTIP-ul să aducă consecințe destul de importante atunci când uh, SUA dorește să discute, uh, să negocieze cu UE fără să poată să uh, gestioneze nimic Turcia în ceea ce privește economia care este și ea impactată. Apoi energie și liberalizarea vizelor, când e vorba de problema curzilor, problema așezărilor, cred că Trebuie să recunoaștem că, deși câteodată lucrurile nu merg destul de repede, după cum ne-am fi dorit-o noi, totuși uh, trebuie să laudăm guvernul pentru faptul că a lansat acest proces, pentru că a dorit să dea mai multe drepturi uh, poporului curd, minorității curde. În uh, timpul șederii noastre, Partidul Curd a decis pentru prima dată să participe la alegerile de pe 7 iunie Sigur că există foarte multe speculații care vorbesc despre pragul de 10%, dacă îl vor depăși sau nu și ce se va întâmpla cu procesul de pace, dacă depășesc sau dacă nu depășesc acest prag. În timpul uh, șederii noastre, vicepreședintele partidului HDP, uh, domnul Mirtaș, uh, a spus că nu este gata să susțină AKP-ul în cazul în care AKP-ul nu primește o majoritate absolută. Deci nu dorește să îi uh, susțină pentru a crea această suprapresidenție, pentru a schimba Constituția dintr-un uh, sistem uh, parlamentar într-unul prezidențial, pentru ca să se facă progrese în ceea ce privește procesul de pace. Aceasta a fost un subiect care s-a discutat chiar foarte mult în Turcia anul trecut. Sigur că am vorbit și despre aspectele legate de refugiați, o chestiune care poate nu este destul de mult subliniată în Uniunea Europeană, mai ales atunci când ne uităm la problemele umanitare pe care uh, și ajutorul umanitar pe care îl aduce Turcia față de cei două milioane de refugiați din Siria și despre cum uh, UE ar trebui să arate solidaritate cu Turcia și să contribuie la acest ajutor. Un ultim punct, și cred că a fost o parte bună din aceste delegații, și anume că nu numai noi putem să ne transmitem îngrijorările părții turce, ci și invers. Și cred că acesta a fost un lucru foarte interesant. Poate că este interesant să știți care sunt îngrijorările pe care ei ni le-au transmis din partea turcă. Sigur că un lucru pe care îl auzim uh, în fiecare an este după părerea lor, uh, faptul că negocierile de aderare nu sunt uh, corecte, care nu sunt bazate pe merit, ci sunt bazate pe aspecte politice. După cum spunea colegul meu, a fost o îngrijorare foarte mare în legătură cu, s-a exprimat în legătură cu rezoluția despre problema, arme, uh, despre problema arme, armeană, pe care o vom vota pe 1 aprilie și apoi o ultimă chestiune care este de fapt un fenomen mai nou și anume islamofobia. Am uh, primit îngrijorări foarte concrete din partea turcă și anume să analizăm și ceea ce se întâmplă cu comunitatea musulmană care trăiește, trăiește în Europa atunci când e vorba, de exemplu, de discriminare. Vreau să vă spun doar că acestea sunt chestiuni pe care noi le-am auzit din partea omologilor noștri turci nu e vorba numai de procesul de aderare, ci e vorba și de relațiile dintre UE și Turcia. Și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Bun. Domnul Teanăc dorește să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Vreau să menționez și eu câteva puncte și mă întreb dacă unii din colegii care au fost la Ankara pot să ne răspundă sau poate pot să ne spună dacă s-a discutat în contactele bilaterale despre ele. Una din uh, chestiunile foarte ciudate la nivel internațional este care este acordul dintre Ankara și așa numitul uh, ISIS sau stat islamic în uh, ceea ce privește, de exemplu, eliberarea prizonierilor turci. Știu că, de exemplu, când uh, forțele armate au eliberat uh, în, la Cobane câteva persoane, au reușit să treacă în teritoriul ISIS fără să fie împușcați. Deci înseamnă că există ceva acord cu ei și dacă ați discutat despre acest lucru, pentru că știu că guvernul turc nu vorbește nimic despre acest lucru și nu vorbește despre securitatea națională în general. În ceea ce privește Ciprul, vreau să știu dacă ați vorbit despre rezoluția noastră despre zona exclusivă uh, economică și despre condamnarea poziției uh, guvernului turc față de Republica Cipru și dreptul de a explora hidrocarburi în apele sale teritoriale. În legătură cu sancțiunile UE Rusia, nu mă surprinde deloc să aflu că nu vor să semneze tur pachetul de sancțiuni, pentru că er- Erdogan și cu Putin sunt foarte apropiați, au atitudini similare față de statul de drept și față de democrație și libertatea de exprimare. Însă, Ceea ce mă enervează oarecum este faptul că Turcia a spus întotdeauna că frontierele sale cu Armenia sunt închise în solidaritate cu uh, frații musulmani din Azerbaijan, însă acum uh, se pare că nu există nicio solidaritate cu uh, musulmanii tatari uh, turci din Crimea, care sunt de asemenea acum în Rusia, deci, și care mulți dintre ei au fost trimiși în exil. Deci, la 100 de ani de la aniversarea genocidului armean, care, la care voi participa, la comemorare, așa zi, așadar, mă întreb cum o să justifice atitudinea lor față de Armenia pe de-o parte și lipsa de interes față de tătarii din Crimea. O altă întrebare, dacă ați vorbit despre PKK și uh, statutul de uh, organizație teroristă pe listele UE, pentru că eu cred că trebuie revizuită această atitudine în ceea ce privește combaterea de către PKK a ISIS uh, și Ocalan, cred că trebuie și el să fie eliberat. Mă întreb dacă Uh, turcii se gândesc uh, la faptul că pe cacaul s-ar putea să ajungă la prescriere în ceea ce privește punerea, de pe lista, punerea pe lista neagră. Doamna ce care cuvântul acum. Mulțumesc. Aceasta era și întrebarea pe care doream să o adresez eu cu statul islamic, dacă ați discutat despre acest aspect. Și un al doilea element, dacă mi-a scăpat, mi-am cer scuze. V-ați întâlnit cu asociații de jurnaliști și asociațiile femeilor. Cred că aici vedem unele dintre cele mai mari uh, pericole pentru societatea din Turcia. Îmi duc aminte de cele spuse de președintele Erdogan despre femei, la fel și restricțiile față de mass media. Mulțumesc. Domnul Van Balen, în numele ALDE, Aș dori să-mi spuneți mai multe despre modul în care turcii cu care v-ați întâlnit văd relația cu Uniunea Europeană. Cei dintre noi care citesc știrile acestea văd că există din ce în ce mai puțin interes din partea turcă pentru negocieri și pentru că se confruntă cu probleme cât privește libertatea de exprimare și așa mai departe. Poate ne puteți spune mai multe despre interesul UE de a deveni membri ai uh, Uniunii. Mulțumim. Iată așadar o serie de întrebări. Aș da cuvântul celor doi vorbitori. Începem cu domnul Preda și continuăm cu doamna Catipiri. Mulțumesc. Mulțumesc. Am să întreb cu întrebarea pusă de doamna Lunacek tocmai pentru că grupul din care face parte nu a fost reprezentat. Știu că în cazul grupului liberal și ECR, detalii suplimentare vor fi furnizate de membrii grupului care au participat la delegația. În ceea ce privește, deci, întâlnirea cu asociațiile pentru femei, din păcate nu a fost prevăzută în program o astfel de reuniune specială N-am reușit să avem o întâlnire cu ombudsmanul șef din motive care țin de gestionarea programului, nu din considerente politice. În ceea ce privește chestiunea femeilor, aceasta a fost menționată în toate întâlnirile cu partidele politice și dialogul pe acest subiect a fost extrem de animat între politicieni și jurnaliști care s-au lansat în aceeași dezbatere și vă pot garanta că dezbaterea a fost foarte intensă, jurnaliștii au acuzat de constrângeri, de o anumită fragilitate care există sau chiar mai mult în ceea ce privește libertatea de exprimare și oamenii politici, mai ales din partea AKP, au susținut exact contrarul, că este vorba despre un regim care oferă libertate totală și că nu există nicio problemă în ceea ce privește libertatea de exprimare. Au fost prezentate o serie de cifre exemplificatoare și celelalte partidele politice, deci nu AKP, ci celelalte partide politice, au considerat că este vorba de o chestiune foarte sensibilă. În ceea ce privește întrebarea pusă de domnul Van Balen, poate că ar fi trebuit să menționez acest lucru în intervenția mea introductivă. Pot să vă spun că modul în care ne-au răspuns interlocutorii a fost unul foarte pozitiv în ceea ce privește aceste negocieri. Au menționat cu toții sondaje de opinie recente care uh, au arătat spre marea lor surpriză, trebuie să recunoaștem, un interes crescut pentru negocieri și un sprijin mai consistent oferit dialogului cu în ceea ce privește politica Uniunii. Am discutat, așa cum am spus în prima mea intervenție, atât de o parte cât și de alta, posibile capitole de negociere și ideea generală care s-a conturat este că e nevoie, se impune deschiderea de noi capitole de negociere. Iar ca răspuns la întrebarea domnului Tenoc, toate aceste aspecte, PKK, ISIS, ISIS, uh, conflictul în zona exclusivă, Cipru au fost aduse în discuție și sunt sigur că colegul dumneavoastră care a fost alături de noi va da detaliile tuturor acestor poziții. Și fără îndoială că noi am apărat pozițiile Parlamentului, așa cum se regăsesc ele în cele trei rezoluții pe care le-am adoptat de la începutul acestui mandat. Între 2009 și 2014 am avut două rezoluții privind Turcia și de la începutul acestui mandat, adică din iulie anul trecut și până în prezent, deja avem trei rezoluții privind Turcia. Și sigur că punctele de vedere prezentate acolo au fost apărate de noi. Sunt sigur că doamna Cati Piri ne va putea da niște detalii în acest sens. Mulțumesc și acum, doamna Piri. Thank you. Um, on Cyprus and on the... Ceea ce privește Cipru și zona economică exclusivă, pe lângă delegația de afaceri externe, am mai avut imediat ulterior o întâlnire în GPC, unde vă dați seama că a fost principalul subiect discutat. La fel am discutat și cu delegația AFET. Și sigur că cu toții ne dorim ca ambele părți să înceapă să renegocieze din nou în ceea ce privește Ciprul. S-ar putea să apară ocazia în aprilie când uh, se va încheia uh, decizia emisă de Turcia, 6 sau 7 aprilie, și se încheie și uh, explorările ENI, care explorează acolo în sudul Ciprului. Și s-ar putea să apară un moment când există această șansă și poate că în urmă, sperăm că în următoarele luni să se așeze din nou la masa negocieri. Asta am discutat sancțiunile cu Rusiei, da, am spus asta foarte clar, cred că poziția Parlamentului European e foarte clară, e important ca și țările candidate să se alinieze cu noi când vine vorba de elemente atât de importante de securitate. În ceea ce privește partea turcă, trebuie să spun, dar sunt de acord cu dumneavoastră că și eu mi-aș dori ca Turcia să fie mai activă, să ne susțină, adică mai activ. Dar ar trebui să spun că vinerea trecută președintele Erdogan a fost în vizită în Ucraina, a anunțat asta încă în timp ce eram acolo și a dat o declarație foarte clară cu privire la tătarii din Crimea. A arătat uh, solidaritate pentru suveranitatea ucraineană și în aceeași zi, când s-a supus la vot la Națiunile Unite, condamnând Uh, anexarea ilegală a Crimeei, Turcia a votat în același fel ca Uniunea Europeană. Dar sunt de acord că se mai pot îmbunătăți aici. Apoi, în ceea ce privește Armenia, ne putem imagina, desigur, ce, ce s-a spus din partea Turciei, ce am spus noi. Ce cred eu că e important este să arătăm că uh, și aici ne-am dorit ca Turcia să, ia pași mai, să facă pași mai mari, dar nu putem nega că în ultimii ani au început să se ia totuși măsuri. Iată că acum se poate într-adevăr discuta un astfel de subiect. În o serie de orașe se organizează conferințe și seminarii unde se discută acest subiect. S-au dat de asemenea declarații politice, uh, în anii trecuți nu se întâmpla așa ceva. În ceea ce privește situația PKK, nu am avut această discuție cu înlăturarea lor de pe lista organizațiilor teroriste. Nu știu dacă, nu cred că e poziția Parlamentului și nici Turcia nu a adus în discuție subiectul și au considerat că nu e un subiect de actualitate. Eu cred că e important să susținem procesul legat de uh, așezări. S-ar putea ca subiectele acestea să mai vină în timp. Unele nu sunt urmărite prea activ în acest moment, nici la noi în Uniunea Europeană, nici în Turcia. Doamna Lunarcec, da, ne-am întâlnit cu jurnaliști, am avut o întâlnire cu ombudsmanul, am discutat aceste subiecte. Știu că în uh, întâlnirea JPC, de după întâlnirea FET, au avut loc și vizite de lucru și discuții cu organizații ale femeilor. S-a vorbit despre restricțiile impuse mass media, subiect care a apărut într-o serie de dezbateri. Cred că ne-am întâlnit cu trei jurnaliști, unul de la grupul Zaman, unul de la un grup pro-guvernamental și unul de la Huriet. Acestea erau uh, cele trei ziare de limba engleză în Turcia. Și după cum știm, fiecare reprezintă un alt grup de cititori, deci am uh, avut un schimb interesant. ne Am uh, menționat și noi îngrijorările noastre. Domnului Van Balen, în privirea relațiilor cu UE, s-ar putea să ne surprindă pe unii dintre noi prezenți aici, dar eu că am văzut programul de nivel înalt și discutăm nu doar cu reprezentanții guvernului, dar cu toate partidele din opoziție, auzind același lucru, și anume că aderarea la UE rămâne prioritatea lor principală, și când am vorbit despre alte dialoguri de nivel înalt, întotdeauna au spus că nu ar trebui să înlocuiască discuțiile de aderare. Aceste lucruri au fost foarte clare. Cum spunea și domnul Preda, vedem, iată, pentru prima dată de mulți ani încoace, o majoritate, 54%, pentru negocieri cu UE. Și iar în rândul tinerilor e vorba de două treimi. Dacă însă îi întrebăm dacă cred că într-o bună zi uh, Turcia va ajunge membră UE, există un scepticism, pentru că li se pare că nu e un proces bazat pe merit. Și cred că am răspuns la întrebări. Președintele, mulțumesc. Mai avem doi colegi care doresc să adreseze întrebări. Doamna Maria Chiam. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, eu aș vrea să felicit delegația pentru această activitate. L-am ascultat pe domnul Preda și în calitate de reprezentant al delegației și sunt sigur că ați pus întrebări relevante direct pentru relația dintre Turcia și Uniunea Europeană și sunt sigur că ați pus întrebări întemeiate. Ce mă interesează pe mine este să știu care au fost răspunsurile precise ale interlocutorilor la întrebările puse. Nu pun sub semnul întrebării faptul că ați pus întrebările corecte în ceea ce privește viziunea noastră. Eu aș vrea să știu pe fiecare punct care a fost răspunsul, viziunea persoanelor cu care v-ați uh, întâlnit, așa cum ne-ați dat detalii cu privire la jurnaliști. Cred că pentru noi ar fi foarte important, poate nu azi, că nu avem mult timp la dispoziție, dar cred că Uh, asta ne-ar ajuta să înțelegem mai bine cum sunt percepute lucrurile în Turcia de către responsabili și ar um, îmbogăți uh, pozițiile pe care le putem adopta în ceea ce privește Turcia pe viitor. Mulțumim, domnul Bashir, acum. Chairman, as somebody... Domnule președinte, ca membru al delegației aș dori să citesc o scurtă declarație cu privire la poziția mea. În ciuda unor neînțelegeri, Uniunea Europeană s-a bucurat de relații de durată cu Turcia, benefic benefice pentru milioane de cetățeni pe ambele părți. Turcia e acum un partener de top 10 de importuri și exporturi pentru UE și a înregistrat creștere economică în ultimii 10 ani, creștere la care majoritatea țărilor europene nu pot decât să viseze. Cu toate acestea, unii preferă să se concentreze pe aspectele negative. Eu cred că nu ne concentrăm suficient pe elementele pozitive. Turcia trebuie să asigure un sistem riguros de verificări și să protejeze libertatea de exprimare, dar totodată trebuie să arătăm și unde anume s-au înregistrat progrese. S-au luat măsuri importante în reconcilierea cu populația curdă. În Turcia există aproape 2 milioane de uh, refugiați din Siria, iar legislația în domeniul uh, azilului a fost salutată de Națiunile Unite, care arată că uh, o reflecție a angajamentului Turciei pentru aceste principii umane. Din păcate, aceste puncte nu prea apar discutate în ziarele de la noi. Din punct de vedere economic, există ocazii majore în um, economia digitală. Există aproximativ 50 de milioane de utilizatori și 32 de milioane de utilizatori pe Facebook adică a șaptea țară din lume ca număr de utilizatori, ceea ce nu poate duce decât la o explozie a comerțului electronic. Există proiecte mari de infrastructură care ar trebui exploatate, cred eu. Dacă vom întări parteneriatul strategic, propun să progresăm împreună și să ne concentrăm pe aspectele pozitive creștere economică și relații bilaterale puternice de la Dublin și până la Ankara vor fi catalizatorul pentru prosperitatea noastră tuturor. Mulțumesc! Președintele, mulțumim, domnul Castaldo, și apoi uh, închidem lista. Intervenție fără microfon. Eu... Domnul Castaldi, mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare pentru colegi în ceea ce privește politica energetică. Aș vrea să primesc câteva informații suplimentare în ceea ce privește acel Turkish Stream, faimosul proiect care ar fi trebuit să înlocuiască faimosul South Stream, combinând sau incluzând și elemente care țin de traiectoria Nabucco un alt proiect care a fost foarte discutat cu câțiva ani în urmă. Aș vrea să știu dacă ați abordat în discuție acest subiect cu omologii noștri turci și care au fost pozițiile lor pe acest subiect, având în vedere faptul că un astfel de proiect este extrem de relevant și, dacă nu mă înșel, ar trebui să treacă prin Grecia, Macedonia, Serbia, această conductă. Deci, Aș vrea să știu care a fost poziția omologilor turci în acest sens. Mulțumesc. <clears throat> so. Bine. Vă rog să răspundeți, domnul Preda sau doamna Cati. Sunt gata să ne întâlnim și în bilateral, să vă povestesc despre aceste întâlniri pe care le-am avut. Pe scurt, ceea ce privește jurnaliștii, pentru că ne-ați întrebat despre asta. Autocenzura a fost aplicată mai des despre jurnaliști scriind despre anumite subiecte, ajungându-se și până la cenzură. Unul din uh, subiectele menționate de noi a fost în cazuri, cazuri de insultă. de exemplu, am auzit situații în care reprezentanții guvernului au fost insultați pe mass media sociale și noi le-am spus că suntem insultați în fiecare zi, fiind politicieni, dar asta, mă rog, ține de activitatea noastră și de democrația noastră, libertatea de exprimare. Da, se pot uh, întâmpla și astfel de lucruri. Iar cât privește pachetul de securitate, atunci când am uh, adus în discuție aceste subiecte, unul dintre răspunsuri a fost de fiecare dată că au studiat dispozițiile și nu e conținut acolo nicio dispoziție care să nu fie și într-unul din, stat, într din statele UE. Noi am spus că, în special cu astfel de pachete de securitate mari, înțelegem, dată fiind și istoria lor în domeniul terorismului, înțelegem îngrijorarea lor, dar respectarea drepturilor fundamentale e o atât mai importantă. Și cu astfel de pachete legislative atât de mari, ar fi util dacă ar exista o consultare, de exemplu, cu Comisia din uh, Consiliul Europei sau cu Comisia Europeană, unde am putea și noi aduce informații din experiența noastră. Iar în ceea ce privește cele spuse domnul Castaldo, am discutat și problema energetică, am discutat-o cu mai mulți reprezentanți ai guvernului. Am uitat să menționăm un lucru important și anume că vizita noastră a coincis cu vizita vicepreședintelui Comisiei, domnul Șefcovici, care se afla în Turcia tocmai din acest motiv pentru a începe acest dialog la nivel înalt între UE și Turcia. Cam atât din partea mea, mulțumesc. Bine? Domnul Preda? Foarte repede, doar două aspecte vreau să subliniez. Diversitatea punctelor de vedere exprimate de partidele Turciei este extrem de vastă. Nu există o viziune comună și nuanțele în criticile pe care partenerii turci le adresează Uniunii sunt uneori mai subtile decât nuanțele criticilor noastre față de Turcia. Asta în primul rând. În al doilea rând, în schimburile noastre de opinii, cele două părți au subliniat necesitatea unei cooperări solide cu Turcia, în contextul extrem de sensibil al relațiilor cu Rusia, pe de o parte, și în contextul situației din Orientul Mijlociu. Cineva chiar a spus, astăzi avem uh, mai mult, o miză mai mare în ceea ce privește consolidarea relației cu Turcia față de ce um, se întâmpla pe durata războiului rece. Asta a fost deci cadrul general. În rest, ca și ceilalți colegi din delegație, vă stăm la dispoziție la dispoziția grupurilor politice pentru a furniza detalii suplimentare. Okay, thank you very much. I... Mulțumesc. O să încheiem acum acest subiect pentru că suntem deja în întârziere destul de mult și cred că ar fi bine să trecem la următorul punct, și anume informații privind delegația FED la Erbil în Irak. Și domnul Khan este invitat să facă o scurtă prezentare de 5 minute, nu mai lungă. Vă rog. Uh, thank you. Um, the delegation ultimately... Mulțumesc. Delegația a fost până la urmă formată din uh, doi colegi, eu și colegul Aguilar. Ceilalți colegi s-au retras, am petrecut două zile în Erbil și în perioada respectivă am reușit să ne întâlnim cu principalii lideri politici, cu toți practici, practic cu reprezentanții ONG-urilor și cu reprezentanții grupurilor care au fost afectate de criză. Am reușit de asemenea să vizităm o tabără de refugiați. O să am o intervenție scurtă, domnule președinte, și o să mă axez pe patru principale domenii. Relația între Erbil și guvernul central de la Bagdad, drepturile omului și contextul regional extins. În ceea ce privește luptele, acesta va fi primul subiect, este clar că intervenția coaliției internaționale a fost foarte relegantă. ISIS a suferit niște înfrângeri grave și uh, nu mai este acum în poziție ofensivă, cum era cazul anterior. Însă, în ciuda acestor situații, putem spune că luptele sunt doar uh, limitate acum și grupările nu au fost eliminate în totalitar. Mulți dintre luptătorii Daesh sunt foști uh, um, membri ai partidului Bat irachian care după eliminarea acestei structuri uh, s-au găsit fără un loc de muncă, s-au regăsit fără un loc de muncă, fără nimic uh, cu care să-și câștige existența. În ceea ce privește guvernul Maliki, și politicile discriminatorii față de arabii suniți și ISIS, s-a dovedit că există un volum mare de muniție și de arme de la, care provin de la armata irachiană. Atunci când s-au retras, au lăsat în urmă toate armele și la fel și în cadrul Siriei cu armele armatei Assad. Am exprimat că există cam în jur de 20.000 de luptători ni s-a cerut să le furnizăm cât mai repede muniție și arme și să ajutăm la instrucții pentru a putea avea o forță structurată. Asta în primul rând. Și în al doilea rând să le oferim asistență în ceea ce privește tratamentul uh, soldaților răniți, uh, dat fiind că nu dețin de tehnologia sau expertiza medicală necesară. Apoi, mai există o chestiune care ține de mm, principalele orașe Amoso și cine trebuie să conducă. Nu o să intru în detalii aici. Uh, au spus că probabil sunt priviți ca forțe de ocupație. Atunci când această chestiune va fi abordată, important este să înțelegem că elementul cheie este să nu lăsăm lucrurile să se înrăutățească. Să nu ne gândim la o multisoluție exclusivistă, să încercăm să abordăm uh, problemele care stau la baza situației din Irak. De asemenea, trebuie să atacăm ideologia Daesh și să discutăm cu ei pentru a putea rezolva lucrurile. Și comunitatea internațională trebuie să-și dubleze eforturilor de a bloca fluxurile financiare care sunt dirijate înspre ISIS. Apoi, relația dintre Erbil și Bagdad. Deși au fost înregistrate anumite îmbunătățiri, există totuși două puncte de divergență. În ceea ce privește teritoriul, în primul rând, și apoi petrolul curt și veniturile generate de acestea. Anul trecut, înspre finalul anului, părea să există o anumită îmbunătățire a situației și 70% din buget mergea către guvernul regional. În ciuda acestui acord, însă, se pare că în ultimele trei luni fonduri suplimentare au fost transferate, lucru care a dus la mari probleme pentru guvern. Guvernul central irachian a susținut că există probleme de lichiditate și că volumul de petrol convenit nu a fost transferat Kerji a susținut că 450 a fost o medie anuală, nu trebuie să fie așteptat zilnic și că oricum um, un volum mare de petrol trebuie să vină dinspre zona curdă. Există o mare presiune și uh, funcționarii publici nu sunt plătiți, nu au fost plătiți în ultimele trei luni și în plus mai există și această chestiune a faptului că guvernul de la Bagdad nu dă banii respectivi. În ceea ce privește aspectul, um- aspectele umanitare, câteva detalii. Există o mare presiune acolo. Am uh, vizitat zona, am discutat cu ONG-uri. Este clar că se spune că regimul regional kurd permite libera circulație să, și găsirea de locuri de muncă, însă având în vedere eh, dificultățile cu care se confruntă acest guvern regional, există o mare presiune și s-au confruntat și cu o creștere a populației cu 28% în șase luni. Impactul ar fi unul major asupra oricărei societăți. Prin urmare, trebuie să-i ajutăm în acest sens Adesea ne preocupăm de situația care apare iarna, dar acolo, în zonele acelea, vara e mai rău pentru că temperaturile sunt foarte crescute și vara se apropie, așa că se apropie și criza și e nevoie de planificare strategică pentru a ajuta situația. Trebuie să ne gândim la discuții suplimentare cu Irak și cu uh, guvernul Shiit pentru ca um, o parte din presiune să fie eliminată. O să mă opresc aici și răspund dacă sunt întrebări. <coughs> Mr. Castaldo, fotu. Mulțumesc, domnul Castaldo, două minute. Sì, grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc colegului Can pentru detaliile pe care ni le-a oferit pe acest subiect și aș avea câteva întrebări. Sunt de acord cu domnia sa fără îndoială, deocamdată nu avem uh, forțele de care e nevoie. Ideologia trebuie abordată în mod global și din punct de vedere cultural, social și economic, dacă vrem uh, să înfrângem aceste grupări și să nu le permitem să poată recruta luptătorii străini din vest. Aș vrea să știu dacă ați adus în discuție subiectul legăturilor dintre Daesh și statele din Golful Persic și Turcia, în ceea ce privește uh, nu neapărat legăturile strânse oficiale, ci cele private care continuă să subvenționeze statul islamic prin mai multe canale. Și aș vrea să știu de asemenea dacă au existat informații în ceea ce privește comerțul ilegal de petrol, având în vedere că acum câteva luni se spunea că au fost implicate și societăți europene, companii europene în acest posibil comerț ilegal. Omologii noștri de la Bill v-au dat detalii în acest sens și, de asemenea, sprijinul meu în ceea ce privește creșterea finanțărilor pentru situația catastrofală a refugiaților. Pentru că, într-adevăr, uh, nu pot să suporte singur costul acesta al creșterii populației așa de bruște pe care l-ați menționat. Mulțumesc, domnul Can, acum. Sub două minute, vă rog. Un minut, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de colegul nostru, Însă, în ceea ce privește chestiunea cu Turcia, am discutat cu o serie de actori relevanți și cu toții au considerat că Turcia ar putea să facă mai mult în general vorbind. Unii au spus chiar că guvernul turc este mai interesat să îl elimine pe Assad de la putere decât uh, Daesh. Prin urmare, aceștia au fost priviți ca un produs al eșecului de înlăturare lui Assad. În ceea ce privește finanțarea din fonduri primat, private, eu am spus că trebuie să ne dublăm eforturile pentru a bloca acest flux nu cred că guvernele sunt cele care furnizează aceste fonduri. Atât, domnule președinte. Sumine. Mulțumesc, domnul Teanoc, două minute. Yeah. Foarte scurt. Din punct de vedere personal, nu din punct de vedere al grupului meu, sunt președintele grupului pentru Kurdistan din acest parlament, care este un grup în care sunt implicate grupări politice și delegați, deputați din mai multe țări și aș vrea să vă întreb dacă ați discutat această chestiune, având în vedere că KRG a fost un model de stabilitate, prosperitate, democrație și secularism în regiune, mai ales în ceea ce privește situația religiilor minoritare, creștini și așa mai departe în acea regiune. Aș vrea să știu dacă ați discutat această chestiune, dacă ați discutat despre referendumul privind autodeterminarea și o posibilă independență ca stat suveran. Probabil știți că britanicii au recunoscut posibilitatea unui stat curd la finele primului război mondial, după care și-au revăzut poziția și situația aceasta a continuat să se um, agraveze de atunci. Sigur că preferăm Irakul să-și păstreze o structură unitară sau federală, dar având în vedere relațiile destul de problematice cu Bagdadul, anunțul făcut de președintele KRG cu privire la un referendum care ar putea fi lansat pe acest subiect. Uh, a fost un anunț pe care l-ați discutat sau vi s-a cerut opinia în acest sens? Domnule Can, încă o dată mulțumesc. În ceea ce privește minoritățile, e un subiect pe care l-am um, abordat în prima mea intervenție, în sensul că mulți dintre ei apreciază deschiderea și atitudinea guvernului curd din regiune. Au fost cazuri în care anumite persoane s-au confruntat cu dificultăți, dar um, asta mai degrabă din motive de securitate. Prin urmare, în ceea ce privește minoritățile, sunt de acord cu dumneavoastră. Tratamentul este remarcabil, mai ales având în vedere dificultățile cu care chiar ei le au în relația cu guvernele central și fondurile. Sunt de acord. În ceea ce privește referendumul, da, ideea este că a fost planificat, însă având în vedere, deci se pare că lucrurile nu mai sunt acum o prioritate. Prioritatea este combaterea acestei grupări. Dar Sigur că au arătat că pe termen lung ce interesează este independența și că au arătat de-a lungul timpului, uh, au încercat de-a lungul timpului să obțină independența. Negocierile um, pe care le-au avut cu Guvernul Central au inclus și acest subiect Și uh, chestii, problema principală este cea de încredere, nu neapărat față de uh, guvernul central. Și o serie de comunități minoritare au exprimat această poziție față de guvernul central și cum sunt tratați. În raportul final veți găsi de altfel mai multe detalii în acest sens. Mulțumesc! Trebuie să trecem la următorul punct și anume informare în urma celei de-a treia reuniune a Comisiei Parlamentare de Stabilizare și Asociere UE-Serbia, 19-20 martie. Domnul Cucan va avea cuvântul pentru început. 5 minute. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După, după cum a spus și înainte, Parlamentul European și, uh, și Comitetul de asociere pentru Comisia Parlamentară de Stabilizare și de Asociere UE Serbia a avut loc uh, pe 19 și 20 martie, deci joi și vineri. Aceasta a fost cea mai mare delegație pe care a vizitat vreodată Serbia. Am fost 15 la număr și uh, am reprezentat Parlamentul European și aceasta arată interesul deosebit al Parlamentului European în această țară. În cadrul delegației noastre am avut și pe vicepreședintele Comisiei pentru Control Bugetar și membrul Curții Europene de Conturi, pentru că ei au întocmit un studiu cu privire la eficiența folosirii fondurilor IPA în Serbia și de aceea am fost la Novi Sad pentru ca să Vedem uh, cum se construiește acolo un pod, unul din cele mai mari proiecte finanțate de către Uniunea Europeană. Însă există foarte multe probleme legate de această construcție și cred că vizita noastră în regiune a ajutat în sine pentru că foarte multe obstacole birocratice au fost înlăturate. Înainte să începem reuniunile noastre cu colegii noștri din Serbia. Am avut întâlniri cu președintele, vicepreședintele Vucic, cu domnul Dacici, premier, cu ombudsmanul Sasha Iancovici și ne-am întâlnit și cu reprezentanții ONG-urilor. Aceste reuniuni au fost foarte bune, au fost uh, organizate într-o atmosferă foarte deschisă și după reuniunea cu, în timpul reuniunii cu premierul Vucic am fost convinși că dumnealor vor să își exprime angajamentul uh, ferm de a aduce țara lor în Uniunea Europeană. Acesta a fost mesajul principal pe care au încercat să-l transmită și pot să spun chiar într-un mod foarte convingător. Am vizitat ombudsmanul pentru că au existat câteva știri despre problemele pe care le-a întâlnit acesta, însă am uh, constatat că persoana care face această, îndeplinește această funcție este foarte competentă și foarte responsabilă. În ceea ce privește problema Kosovo, ni s-a spus să continuăm dialogul, am subliniat necesitatea de a continua, mai ales în rezolvarea problemei uh, judiciarului, um, problemei justiției și a reformelor economice care au fost anunțate anul trecut în noiembrie și care avansează foarte bine, aduc într-adevăr rezultate concrete pentru populație și o să vedem când vor fi implementate complet. Serbia joacă un rol foarte important în cooperarea regională din Balcani, este considerată ca un factor de stabilizare și ne-au asigurat că vor continua în același fel și pe viitor. În ceea ce privește Kosovo, trebuie spus că astăzi, de exemplu, are loc o reuniune a ministrilor afacerilor externe la Priștina cu privire în formatul Balcan 6, îmi cer scuze, în sensul că Ceea ce vreau să spun este că Serbia și-a trimis doi reprezentanți cu drepturi de pline, ceea ce arată că acest subiect este mult mai realist pentru ei și în același timp Câteodată spun că toate aceste dialoguri uh, sunt făcute pentru ca Serbia să fie pusă sub presiune și să facă concesiuni. Însă, în orice caz, participă și cred că este pozitiv să, se, să știm că se poate ajunge la un rezultat pozitiv la aceste negocieri. Punctul cel mai dureros de obicei uh, la adoptarea recomandărilor comune a fost și mai dureros de data aceasta și m-a făcut să mă gândesc la cum ar putea fi reorganizată această activitate a noastră pentru că avem tot timpul o presiune de timp și în loc de o discuție de o oră avem o discuție de trei ore, toată lumea este foarte obosită la sfârșit și nimeni nu mai este serios. O altă chestiune foarte importantă pe care aș vrea să o menționez este că această discuție ne-a arătat că trebuie să vorbim uh, mai mult cu aceste persoane, mai deschis, mai uh, clar, pentru ca să putem ajunge la aceeași lungime de undră din punct de vedere politic, pentru că este clar că nu suntem încă la acest nivel. E clar că ei iau în continuare totul prea personal, sunt suprasensibili la multe subiecte și Trebuie să-i convingem că suntem cu adevărat prieteni și că vrem să fie și ei parte din familia noastră. Pe total, cred că a fost o vizită bună și am învățat ceva nou și anume ce să facem, cum să le relaționăm cu ei pe viitor. Mesajul important pe care l-am putut vedea este că Serbia este pe calea cea bună către Uniunea Europeană. Există multe probleme care urmează să mai fie rezolvate. Vorbim aici de drepturile omului, de libertatea mass media, presei, un lucru foarte sensibil în societatea lor. Dar eu cred că suntem pe calea cea bună și suntem gata să îi ajutăm și cred că este realist uh, să spunem că ei pot ajunge acolo dacă continuă uh, să facă reforme. Mulțumesc foarte mult. Domnul McAllister are cuvântul acum. Domnul raportor, nu, nu doresc să spuneți nimic. Bine. Atunci, mai dorește cineva? Doamna Lunacek dorește să ia cuvântul? Mulțumesc. Vreau doar să vorbesc către colegul Cucan și să-i spun că, într-adevăr, a încercat uh, să obțină un, uh, o declarație comună. Mi se pare de felicitat acest lucru. Vreau să comentez câteva din punctele pe care le-ați menționat dumneavoastră și eu am fost parte din delegație, vreau să subliniez. Am uh, dorit să adaug un lucru la ceea ce a spus domnul Cucan și anume că e nevoie de mai multe dialoguri deschise și uh, foarte fer, ca să spun așa, pentru că ce mi s-a părut mie foarte dificil este că orice formă de critică uh, și vroiam să facem câteva comentarii critice despre anumitele, anumite reacții ale unor miniștri față de ombudsman. Nu sunt bine primite, nu a putut să introducem așa ceva în textul uh, recomandării, deși eram la o reuniune la Parlament, uh, partidele la guvernare nu doreau absolut nimic uh, în acest sens în document. Deci ideea de a nu permite critica în mm, ca parte a procesului democratic este foarte problematic și ombudsmanul ne-a spus exact același lucru. Acesta este o problemă, într-adevăr, și în felul în care ei văd democrația. Mi se pare că avem câteva probleme. Aș vrea să mai adaug un lucru și anume că am auzit mai ales din partea unor ONG-uri de drepturile omului, de transparență, Transparency International, Amnesty International, că au impresia că din partea Uniunii Europene, nu atât Parlamentul, ci mai ales cei care fac parte din dialogul uh, regulat cu Kosovoul. Acesta este obiectivul principal al Uniunii Europene, spun ei, și câteodată aspectele de presă, de libertatea presei și de libertate, drepturile omului sunt uh, trecute cu vederea. Noi în Parlament nu credem deloc acest lucru, dar probabil că există o critică cel puțin um, care merită uh, merită considerată. Și un ultim punct în legătură de relațiile cu Rusia. După părerea mea, cel puțin din partea mea, premierul Vucic, când ne-a amintit că atunci când eh, Putin l-a vizitat în octombrie la o paradă, a spus public că Uniunea Europeană este o prioritate. Cred că este important să vă spun acest lucru și unii din colegii deputați în Parlament uh, spuneau că Serbia depinde în proporție de 95% de importurile de combustibil fosil din Rusia, ceea ce, într-adevăr, creează o situație foarte dificilă. Prioritatea aderării la Uniunea Europeană, pe de-o parte, nu este atât de importantă atunci când e vorba mai ales de aspecte care țin de Rusia și de, și de sancțiuni. Da, mulțumesc foarte mult! Domnul Pițula are cuvântul două minute. Mulțumesc mai puțin, domnule președinte. Da, un minut. Vreau să adaug o idee care cred că este foarte importantă dacă vrem să analizăm bine ce s-a întâmplat uh, la, uh, în vizita aceasta în Serbia. Faptul că nu există, de fapt, o contribuție din partea opoziției din Serbia. Uh, și că în timpul sesiunii de la adunarea națională, unde am încercat în mod disperat să găsim un limbaj comun care să descrie recomandările acestea comune, nu a venit nimic aproape din partea opoziției. Este un lucru foarte important, cred eu, pentru că arată cam care este viața politică internă în Serbia în momentul de față. Încercăm să dezbatem cu ONG-urile și ei ne spun că, într-adevăr, această situație nu este sănătoasă aceasta este situația însă în Serbia și nici măcar nu se pune problema să se schimbe ceva, nici măcar reprezentanții din Dunarea Națională nu pot fi prezenți cum ar dori. Deci există un regres oarecum, am putea spune chiar, o majoritate a colegilor uh, noștri au refuzat chiar și criticile minore, dar și uh, rolul ombudsmanului nu l-au înțeles la fel ca noi sau alte aspecte de, cum ar fi, de exemplu, combaterea corupției. Bineînțeles că am discutat uh, și despre contribuția Serbiei la regiune, dar nu cred că este suficient. Cred că și uh, Cooperarea regională trebuie să fie și ea o parte din cooperarea cu Uniunea Europeană și din cooperarea cu Parlamentul European, pentru că viitorul Europei este într-adevăr legat de Europa și mi-ar place ca și colegii să fie mai deschiși față de argumentele noastre decât s-a întâmplat în Belgrad în weekendul acesta. Mulțumesc! Domnul Plenkovici ne-a cerut cuvântul. Dorește să facă o scurtă prezentare a reuniunii plenare a adunării Euronest cu Ucraina și de aceea aș vrea să-i dau cuvântul ca să ne informeze despre aceasta. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule Pașcu. Am fost uh, acum într-un spirit de raportare a ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână și de aceea, în același spirit, uh, Cred că este important ca fetul să fie la curent și cu faptul că 25 de MEPI au participat la reuniunea adunării generală a Euronest săptămâna trecută, un exercițiu multiplu chiar, în care am adoptat două rezoluții de urgență, una cu privire la um, situația din Ucraina și uh, rezolvarea pașnică a conflictului, apoi genocidul armean, unul din uh, aspectele politice, dar și sociale, economice și de mediu. A fost important și ca mesajul final al adunării parlamentare Euronest față de Rig, summitul de la Riga să fie deja una clară înainte de stabilirea ultimelor uh, evoluții. Am fost primiți de către președintele armean Sargasian Colegii noștri azeri parlamentari nu au venit uh, și ei. Au existat contacte informale cu opoziția din Belarus, din uh, societatea civilă și a fost important ca și comisarul Han să fie prezent acolo. Un alt punct important, domnule Pașcu, pe care vreau să-l menționez este că și săptămâna trecută au avut loc două lega- delegații paralele, doamna Fotiga de la sede și bugete um, au, care două delegații care au fost la Kiev. Uh, eu am fost parte din uh, delegația cu Ucraina și de aceea am participat la acest efort parlamentar coerent în care am întâlnit cu aproape toți oficialii europeni în afară de, uh, ucrainieni în afară de Poroșenko, de președinte, și am vrut să vedem care este stadiul de implementare al acordului de la Minsk, cum văd autoritățile ucrainene această descentralizare și cum uh, se asigură faptul că pe teritoriul ocupat să aibă loc alegeri corecte și libere, iar noul acord de asociere care a fost uh, de asemenea adoptat de către Consiliul UE Ucraina a fost de asemenea discutat. Ne-am întâlnit uh, așadar cu o serie de politicieni uh, din partea ucraineană, cu refugiați, am vizitat și piața Maidan și cred că a fost foarte important să continuăm dialogul care e deja pornit între buget și sede și uh, colegii noștri din uh, Verhovna Rada a fost într-adevăr o vizită foarte utilă pentru ca să ne informăm de ceea ce se întâmplă în momentul de față în Ucraina, având în vedere eforturile generale pe care le facem în această direcție. Mulțumesc foarte mult, uh, spune domnul președinte. Continuăm acum cu situația relațiilor UE-Rusia și vom vota după aceea. Și fără să mai tergiversăm lucrurile. Eu zic că nu o să citesc acum nimic despre relațiile dintre UE și Rusia, dar vreau să rog pe domnul Landsbergis, Gabrielius, să, ne ia, să ia cuvântul și să ne prezinte timp de 5 minute concluziile raportului dumnealui și după aceea toată lumea, bineînțeles, poate să ia cuvântul timp de 2 minute dacă dorește fiecare. Aveți 5 minute, domnule raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Am senzația că acest raport este unul din cele mai interesante din Parlament, având în vedere interesul pe care l-au arătat colegii mei atunci când am început uh, redactarea acestui raport. Cred că dacă ne apropiem de votul din iunie, din plenară, vor fi destul de multe reacții emoționale. Mai întâi câteva cuvinte despre procesul pe care l-am uh, analizat. Acum cinci luni, de fapt, a început uh, munca la acest raport. M-am întâlnit aproape cu toți uh, raportorii din umbră din toate grupurile cu care am avut discuții foarte fructuoase, schimburi de opinii în legătură cu felul în care ar trebui să arate acest raport. M-am întâlnit cu diferite instituții, cu reprezentanți uh, din partea Comisiei, SAE, dar și ONG-uri care au fost implicate în acest subiect, iar opinia comisiei a fost foarte interesantă, pentru că un lucru trebuie spus, și anume că opiniile variază, sunt diferite, foarte diferite. Când uh, ești apoi uh, în discuție cu cineva dintr-o direcție generală, câteodată afli o părere total diferită despre relațiile UE-Rusia. Un lucru pe care vreau să-l menționez separat este că delegația mea trebuia să meargă în Rusia și să se întâlnească nu numai cu oficialii de la Moscova, ci și cu ONG-uri și cu organizațiile din domeniul drepturilor omului, dar nu am primit vize și deci nu am putut să ne întâlnim cu ei și să le ascultăm opinia. Cu toate acestea, am avut posibilitatea să mă întâlnesc cu domnul Pușcov, care a fost la Strasburg, și să-i prezint perspectiva mea asupra lucrurilor și citez ce a spus el. Din păcate, nimic nou, de fapt, nu am ce să vă citez, și anume că suntem uh, în cunoștință de cauză, însă am auzit câteva idei despre implicarea Rusiei în Ucraina atunci când uh, discutam despre, despre această temă, însă acum vom începe și consultarea cu raportorii din umbră, cu mai mulți deputați pentru a putea formula amendamentele, pentru a le putea grupa, dar revenind la text, atunci când am început scrierea acestui raport, mi s-a spus că un lucru pe care trebuie să le evităm și eu să le evit, bineînțeles, este să, urm- să urmăresc știrile. Și am promis colegilor să nu să nu fac acest lucru, dar la cinci luni după aceea mi se pare imposibil să nu țin cont de uh, ultimele știri. Este, poate nu e din vina mea, dar Uniunea Europeană și Parlamentul funcționează așa. Aceasta înseamnă că suntem cu toții victimele știrilor de, și uh, informațiilor cu privire la Rusia și Ucraina. E clar că dacă situația e mai calmă, dacă vedem că uh, s-au retras tancurile și nu mai moare nimeni pe câmp, atunci uh, oferim uh, angajament critic. Vrem să înaintăm uh, punctele, vrem să ne întoarcem la business as usual. Dacă însă vedem că cad avioane din cer, dacă vedem că orașele ard și oamenii mor, cerem un text mai dur și cerem măsuri decisive care trebuie să fie luate față de Rusia. Aceasta este exact ceea ce se întâmplă de fapt, se urmează știrile de ultima oră și este aproape imposibil să elaborezi o strategie de 5 ani dacă știi că dacă ceva merge greșit sau dacă situația merge mai bine, vom urma acest flux. Aș vrea să numesc câteva puncte pe care vroiam oricum să le menționez despre raportul meu, ceea ce ar însemna să ne uităm dincolo de aceste informații din știri. Uniunea Europeană și Parlamentul are prin acest raport au o posibilitate unică de a reflecta asupra situației din Rusia. Aceasta a fost foarte dificil de făcut, de exemplu, în 2012 sau în 2008, după invazia Rusiei în Georgia, dar acum avem posibilitatea să spunem că am pierdut încrederea în Rusia, pentru că foarte multe din liniile noastre roșii au fost depășite și acum e foarte important din perspectiva noastră să revenim la business as usual. O altă chestiune este că trebuie să menționăm că Rusia este cea care trebuie să acționeze acum pentru ca să recâștigăm această încredere. Am menționat acordurile Minsk 1 și Minsk 2, de mai multe ori, dar vreau să fie foarte clar că nu este vorba numai de Minsk aici și de acordurile de la Minsk 2 care trebuie să fie respectate, ci și e vorba de Crimea, e vorba de războiul energetic care a avut loc înainte de criza din Ucraina, cu războaiele comerciale în Ucraina și alte multe lucruri care uh, ne-au uh, subminat încrederea în cooperarea posibilă dintre cele două țări, dintre Uniunea Europeană și Rusia. Ceea ce poate face Uniunea Europeană și lecția pe care a învățat-o Uniunea Europeană este următoarea, și anume că, în primul rând, are o posibilitate unică să iasă din această criză ca o Uniune mai puternică și mai unită. Și se vede că de fiecare dată când avem un vot la plenară, avem cam 500 de deputați care votează pentru rezoluțiile în legătură cu Ucraina, pentru rezoluțiile în domeniul Rusiei. Același lucru s-a întâmplat și la ultima plenară când am avut o rezoluție pe cazul Nemțov și deci nu mai suntem atât de împărțiți în 2008 sau chiar acum 2 ani ar fi fost mult mai dificil să avem o astfel de rezoluție care să treacă. Uniunea Europeană poate să devină mai rezistentă și aș vrea să subliniez acest cuvânt și îmi place ca acest cuvânt să rămână parte din raportul meu, adică să fie rezistentă față de propagandă, războiuri energetice și războiuri comerciale. Războaie, îmi cer scuze. Uh, Uh, unul din punctele cele mai importante care trebuie subliniat este că Uniunea Europeană trebuie să rămână deschisă. Deschisă față de dialog, față de diplomație. Dacă Rusia va învăța vreodată ceva din această lecție, dacă va încerca să-și recapete încrederea pe care a pierdut-o. Vom rămâne deschiși pentru contactele bilaterale, pentru studenții care vor să vină în Europa, uh, vom rămâne o societate deschisă și o comunitate deschisă față de Rusia. Vreau să mulțumesc neapărat tuturor colegilor care m-au ajutat în aceste cinci luni să pregătesc proiectul de raport și cred că este rezultatul eforturilor noastre pe care îl vedeți aici în față. Voi rămâne în contact cu toată lumea care dorește pentru ca să mai discutăm înainte de vot încă o dată despre acest subiect. Mulțumesc foarte mult și acum avem mai mulți colegi care doresc să ia cuvântul și avem mai mulți raportori din umbră care vor să vorbească și vreau să vă rog să vorbiți maxim două minute fiecare și noi o să avem grijă să respectăm acest timp. Pentru că altfel avem probleme de timp, pentru că avem uh, o sesiune comună după aceea cu colegii de la altă comisie la 5.30, deci nu avem timp să facem votul dacă nu terminăm acum la timp. O să rog pe domnul Preda să ia cuvântul acum două minute. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să-l felicit pe colegul meu, domnul Landsbergis, care a pregătit un raport excelent uh, pe relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia. Cred că textul are virtutea de a sublinia foarte bine evoluția în relațiile noastre cu Rusia și, uh, de asemenea, de a arăta care a fost în decursul timpului poziția Uniunii, care este poziția acum, faptul că Rusia, de exemplu, nu mai este un partener strategic al Uniunii Europene și că nu va mai fi un partener strategic până când va decide să respecte dreptul internațional și frontierele vecinilor noștri. După cum s-a spus deja de mai multe ori, suntem gata de cooperare cu Rusia, însă cu siguranță nu în condițiile de astăzi. Pentru ca să ajungem aici, Rusia trebuie să mai uh, meargă pe o cale lungă, respectul dreptului internațional, respectarea independenței vecinilor săi. Între timp, cred că trebuie să uh, explicăm opoziției uh, că am luat poziție. Salut în acest sens, de exemplu, poziția Consiliului de la sfârșitul săptămânii trecute de a lega uh, sancțiunile de implementare a completă a acordului de la Minsk. Cu siguranță există o incertitudine majoră aici, pentru că în fiecare zi există probe, dovezi suplimentare pentru faptul că aceste acorduri nu sunt respectate de fapt și suntem cu toții, cred eu, conștienți de caracterul contradictoriu al, uh, evoluții, al uh, evaluărilor acestei situații. Trebuie să nu uităm în același timp și să lăsăm deoparte ceea ce s-a întâmplat în Crimea. Crimea este deja de un an anexată și cred că trebuie să nu uităm de ea. Mulțumesc. Thank, Thank you very much. Now, Mrs. Mulțumesc, doamna Consari. Două minute. Mulțumesc. Și eu aș dori să-l felicit pe domnul Landsbergis pentru raport. El analizează relațiile UE-Rusia într-un mod uh, logic și destul de neutru. Se bazează pe ideea că Până la urmă, mingea e în uh, jumătatea Rusiei. Europa a încercat mereu să coopereze cu Rusia. Niciodată UE nu a căutat vreun conflict cu Rusia. Cooperarea este cea pe care ne dorim. O cooperare ca între egali. Criza uh, nu poate fi discutată decât pe baza acordului de la Minsk. Și aici am putea face un lucru pe care Parlamentul l-a mai tot făcut, și anume un raport din proprie inițiativă de a condamna Rusia. Rusia încalcă legislația internațională în mod repetat, de unde au rezultat și sancțiunile Uniunii Europene. Uniunea Europeană tratează cu mare interes aceste relații cu Rusia, dar cu cât mai critici suntem, cu atât mai mare e și riscul de fragmentare în Uniune. Lucru care se și vede. Poziția noastră deja suferă niște uh, neînțelegeri. Nu e bine nici să fim prea critici și să repetăm această poziție prea des. Trebuie să construim un fundament pe care să putem coopera în mod corespunzător. Să nu ne facem iluzii despre modul în care este uh, Rusia în acest moment. Business as usual nu putem permite uh, ca lucrurile să continue așa cum sunt. Raportul se referă la o serie de elemente Nu sunt suficient elemente despre drepturile omului conținute acolo, drepturile relațiilor de persoane de același sex, de asemenea, nu sunt respectate. E nevoie de un angajament, dar un angajament care să nu sufere sub iluzii. E păcat că nu avem mai mult timp la dispoziție. Urmează doamna Fotiga, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că un efort comun și o activitate concertată și uh, munca domnului Landsberg este asemenea. Toate acestea vor duce la un document foarte important. Cred că va fi un raport crucial, unul din cele mai importante rapoarte produse de această instituție. Se pare însă că, în ciuda acestei voințe de a uh, avea această natură universală a documentului, trebuie să ne referim la prea multe uh, elemente diferite. Acestea definesc dinamica relației noastre cu Rusia. Eu mi-aș dori să văd mai multe elemente incluse în acest raport mai multe elemente care să poată opri Federația Rusă în calea sa. Înțelegem pe undeva logica acestor mișcări ale uh, Federației Ruse. Domnul Nemțov a fost ucis pentru că participase într-o oarecare cooperare cu comunitatea internațională. Cerea sancțiuni împotriva unui număr de oameni, de persoane din Rusia și iată și asta ca reacție la anexarea Crimeei. Rolul dânsului fusese să pună mai multe persoane pe lista neagră a cei care se confruntă cu sancțiuni din partea Uniunii și a Statelor Unite. Aceste elemente trebuie analizate, cred eu. Trebuie avut în vedere și în acest raport. Partenerii noștri ucrainieni încearcă să fie corecți din punct de vedere uh, politic, aplică aceeași logică ca și noi, spun că doresc să respecte acordul de la Minsk și mai spun că poate că sancțiunile ar trebui năsprite uh, și că se așteaptă la mai multe de la sancțiuni mai severe. Eu nu vorbesc doar de păstrarea sancțiunilor în forma actuală. Văzând așadar ceea ce face Rusia, până la urmă nu sunt elemente noi, nu sunt știri prea îmbucărătoare și acest lucru trebuie subliniat aici să ne aducem aminte și de faptul că Minsk 2 nu menționează Crimea. Nu menționează că Crimea trebuie dată înapoi. Următorul vorbitor, mulțumesc. Cred că raportul e unul bun pentru că e precis uh, și dur, așa și trebuie să fie. Putin nu știe cum să se oprească. Există un documentar în care spunea, domnul Putin spunea că ar fi fost în stare să folosească arme nucleare în criza Crimeei. Acum spune că ar putea ataca navele daneze cu armament nuclear. Sunt lucruri nu doar dificile sau periculoase, sunt irresponsabile. Nu poți sta la o masă cu el spunându-i hai să vorbim. Tot deci ce ar putea face ar fi să respecte acordul Minsk 2, să facă ceea ce a promis că face. Dacă nu o face, trebuie să fim foarte deschiși, avem toate opțiunile la dispoziție, dar nu suntem um, adversarii Rusiei sau dușmanii Rusiei. Vom vedea în raport, în versiunea modificată și când va fi discutat și acceptat în plenară, eu cred că ar trebui să ne concentrăm și pe această parte, să vorbim cu, să lucrăm cu ONG-urile care doresc să avem o Rusie democratică. Noi nu suntem dușmanii poporului rus, dar trebuie să arătăm foarte clar ce poziție uh, le ținem. Business as usual nu mai înseamnă să ameninți cu armament nuclear. Atunci ai depășit orice uh, logică. Mulțumim, domnul Scholz, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu raportorului pentru prezentarea acestui proiect. Să raportul nu prea respectă uh, nevoile noastre. Trebuie să ne gândim exact de ce în primăvara lui 2015, înainte de a se împlini 70 de ani la sfârșitul războiului, de-al doilea război mondial, noi spunem ziua eliberării în Germania, de ce avem această dezbatere politică? Ce înseamnă parteneriat strategic? În ultimii 10-15 ani, aceasta a caracterizat relația UE cu Rusia și poate ar trebui să arătăm lucrurile mai clar. E vorba de o relație de vecinătate bună, normală, care garantează pacea pe continent, dar nu împotriva Rusiei, ci împreună cu Rusia. Împotriva Rusiei nu putem lupta. Deci haideți să ne gândim la poziții strategice care să fie incluse în document. Este vorba de probleme de nivel global. Doamna Masari uh, vorbea de problemele din Federația Rusă, din societate, dar și din UE, când avem partide de extremă dreaptă care se adună. Asta nu poate fi în interesul nostru. Eu cred că ar trebui să ne gândim foarte atent la interesul nostru și aici citez uh, și îmi cer scuze dacă depășesc cu 30 de secunde, domnul Stürman spune în ziarul Die Welt, spunea în acest weekend, că vestul a inclus Rusia în ultimii 30 de ani foarte bine și acum ar trebui ca vestul să-și pună întrebarea importantă ce poate face pe termen mediu pentru a îmbunătăți această relație cu Rusia ce privește controlul armamentelor și ce mai are substanță în acest parteneriat de modernizare? Sunt întrebări foarte bune adresate de domnul Stürmer. Trebuie să arătăm clar cum ne confruntăm cu aceste provocări globale în parteneriatul cu Rusia. Am multe observații, m-aș bucura să pot lucra împreună cu domnul raportor pentru a îmbunătăți textul. Mulțumesc, problema știți că este legată de fapt faptul că poate greșim și noi, dar măcar nu invadăm, nu suntem agresivi. Ar trebui să răspundă pentru aceste elemente. Domnul Mezerici, două minute. Mulțumesc. Nu am nevoie de două minute, deși raportul are nevoie de o dezbatere mai îndelungată. Și eu doresc să mulțumesc în primul rând raportorului pentru munca desfășurată. Raportul e precis și uh, spune lucrurilor pe nume, ceea ce reprezintă un uh, avantaj în astfel de rapoarte. Sunt și câteva elemente, însă, unde nu suntem întru totul de acord. În acest sens, aștept cu interes întâlnirea raportorilor din umbră și viitoarele discuții. De exemplu, suntem de acord și noi și eu, suntem de acord cu raportorul că singura ieșire din criză este o poziție politică comună a Europei, o poziție puternică, angajată în mod coerent și planificată în mod coerent. De ce nu suntem de acord cu evenimentele din 2008, cu aliniatul B? Tocmai pentru că lipseau. Nu Uniunea Europeană s-a întors la business as usual, ci toate statele membre, Consiliul, Comisia. Nu e o entitate numită Europa care și-a schimbat cursul, ci statele membre. Și dacă dorim să evităm repetarea unor astfel de uh, situații, dorim, avem nevoie de o poziție comună, puternică. Mai cred că în raport ar trebui să găsim și câte ceva despre perspectivele pe termen lung cu privire la Rusia. E important să se menționeze cooperarea pe termen lung. Eu cred că cooperarea e necesară și posibilă în același timp pe termen lung dar condiția inițială ar fi, desigur, să se respecte legislația internațională. Și un ultim punct, situația în zonele de graniță, nu doar în Ucraina, e critică, e cu adevărat uh, periculoasă și pentru Uniunea Europeană și pentru întreaga lume, dar nu e un război rece. Avem ocazia să soluționăm această criză în viitorul apropiat. Mulțumesc, domnul Castaldo, două minute. Nu e prezent. Domnul Keller. Mulțumesc, domnule președinte. Și dori să-l felicit pe domnul Să Avem nevoie de astfel de rapoarte. Așa cum ne-a spus, nu e vorba de a reacționa la titluri din ziare sau la schimbări ale situației. Dar Raportul prezintă o evaluare generală a situației și nu e vorba de atitudinea față de uh, ruși. Suntem uh, uniți, nu avem nimic cu rușii, e doar o problemă cu conducătorii lor, care vine ca o continuare a KGB-ului sovietic. De aceea avem nevoie în primul rând de unitate și mă încurajează reacțiile pozitive de astăzi. În uh, momente anterioare nu am reacționat suficient de dur, cum a fost invazia Rusiei în Georgia, și acum trebuie să ne confruntăm cu rezultatele. Rusia trebuie oprită însă acum, altfel agresiunea sa în Ucraina va continua și asta reprezintă o amenințare pentru noi toți. Președintele Ilves din Estonia a spus în urmă cu câteva zile la Bruxelles următorul lucru. Întrebat dacă Uniunea Europeană are și un al doilea plan, un plan B, dacă ne abținem la oferi arme ucrainienilor, și dacă nu aprofundăm sancțiunile. Mai avem și un alt plan în afară de acestea? În situația actuală, o astfel de reacție fără vreun mesaj clar din partea Rusiei ar însemna că aceasta s-ar întâmpla în dauna victimelor. Și aș atrage atenția asupra alineatului 10, care e foarte important tocmai astăzi. Acest mecanism de a contracara propaganda rusească. Președintele, mulțumesc. Întotdeauna există un plan B în principiu. Poți declara, te declara victorios și poți pleca acasă. Următorul vorbitor, domnul Obichis. Mulțumesc, dragi colegi. Domnul Landsbergis a pregătit raportul pe care îl așteptam cu toții. Contextul e unul nefericit, recunosc acest lucru. Abia ieri am, parcă am adoptat rezoluția cu privire la domnul Nemțov, în alta reprezentantă prezenta raportul în Parlament și acum mă uit prin text și e același text. Aceleași cuvinte, aceleași propoziții, din nou. Sigur că sunt adevărate, dar nimic nou. Și atunci, ce rost are acest raport, de fapt? Vrem să influențeze Rusia? Rușii au dezvoltat o oarecare imunitate față de astfel de rapoarte. Eu cred că li se pare o dovadă de slăbiciune din partea noastră. Nu putem convinge fiecare deputat în parte să convingem comisia să ia măsuri suplimentare. Nici asta nu e fezabil. Și atunci mă tem că fiecare raport pe care îl pregătim are un anumit nivel de greutate, valoare, care scade pe măsură ce timpul trece. Și riscăm aici să compunem scrisori de tip spam. Știm cu toții ce atitudine avem față de mesajele nesolicitate. Sunt de acord cu un lucru. Ar trebui să dezvoltăm relații între oameni, diplomația între persoane. Doamna Actisari a venit și cu o propunere foarte interesantă. Există domenii în care nu vom putea supraviețui fără Rusia. Am văzut și în uh, vizita în Irak acest lucru. Pot fi luate așadar măsuri, chiar trebuie luate măsuri și aceste lucruri sunt de importanță strategică pentru Uniunea Europeană. Președintele, dacă rușii nu vor să asculte, nu înseamnă că ar trebui să ne oprim din a le spune că au greșit. Domnul Tanac? Mulțumesc. Aș dori nu doar să-l felicit pe domnul Landsbergis, ci și să-mi cer scuze bunicului dumneavoastră care, când l-am întâlnit pentru prima dată în urmă cu 10 ani, ne-a tot uh, povestit despre acest pericol rus. Uh, eu am fost atunci coordonator și l-am ignorat, uh, nu l-am crezut. Iată că el uh, avea dreptate și eu am greșit. Și dacă îl vedeți, vă rog să-i transmiteți scuzele mele. Mă bucur că în raport ați indicat poziția dumneavoastră. Doamna Fadiga a spus deja câte, cum susținem acest raport și că iată aveți nevoie să reintroduceți serviciul militar obligatoriu ca să vă apărați de această agresiune. În mod interesant, iată că Extrema dreaptă în Europa și Frontul Național în Franța s-au disociat de aceste întâlniri la întâlnirea la Sankt Petersburg, unde persoane precum Nick Griffin susțin Rusia și liderul Putin. Există acea expresie că cunoști un om după prietenii pe care îi are, la ce prieten are domnul Putin când Rusia spune că regimul de la Kiev e fascist, de fapt ei sunt cei care uh, au un regim fascist, iar partidele de extremă dreaptă au fost date afară din Parlament, deși iată că nu trebuie sentimente de simpatie și încearcă să se împrietenească. Întrebarea mea pentru domnul Landsbergis. În ceea ce privește aliniatul 2, am mai spus-o, Relațiile strategice cu Rusia, dată fiind poziția sa, trebuie să încheiem această poziție, dar care credeți că e procedura pe care ar trebui să o avem? Avem nevoie de unanimitate în Consiliu sau vreun stat membru care poate spune nu mai putem? Cum închei, uh, cum se uh, anulează un astfel de parteneriat strategic? Una dintre țări spune nu doresc să mai fim parteneri sau cum? Că nu s-a mai întâmplat niciodată. Iar cât privește comentariile ambasadorului danez cu amenințările cu nave uh, nucleare, e o declarație complet irresponsabilă pe care n-am mai auzit-o de pe vremea războiului rece. Mulțumesc. Domnul Austrivicius, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să uh, felicit autorul acestui raport și, într-adevăr, dragi colegi, trebuie să ne întrebăm ce ne dorim să avem, ce fel de produs, ce fel de text vrem să obținem la final. Situația din Rusia se înrăutățește pe zi ce trece. Sunt de acord cu comentariile făcute de antevorbitorii mei cu privire la comentariile făcute de oficialii ruși de curând, absolut de neacceptat. Să nu uităm însă tratatul dintre Rusia și Oseția de Sud, care reprezintă de fapt ocupare și anexare de facto. Și să nu uităm întâlnirea neonaziștilor și profasciștilor care a avut loc de curând. Din păcate, reprezentanții uh, ai unor țări europene care s-au întâlnit în San Petersburg. Iată că nazismul a revenit și, dragi colegi, de curând un singurul membru al Dumei rusești care a votat împotriva anexării Crimeei nu mai are dreptul să intre în Rusia și acum este refugiat în Statele Unite. Dragi colegi, haideți să nu ne temem de linii roșii. Nu mă aștept să avem o foaie de parcurs în ceea ce privește evoluția relațiilor cu Rusia. Nu există o astfel de posibilitate. Răspunsul uh, se află la Kremlin. Însă ar trebui să cunoaștem care sunt liniile roșii și uh, cum stau lucrurile în ceea ce privește Rusia și aș aprecia să punem un accent mai mare pe drepturile omului, pentru că situația este rea și se înrăutățește pe zi ce trece. La fel și situația țărilor învecinate care nu au dreptul la liberă alegere și li se oferă conceptul unui viitor euroasiatic. Mulțumim lui Gabrielis, felicitări și uh, suntem deschiși la orice colaborare pentru a ajunge la un bun text final. Mulțumesc, domnul Castaldo a revenit, așa că are cuvântul două minute. După care mergem mai departe. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, aveam și eu niște întrebări pentru domnul raportor. Cred că ar fi important să integrăm în această relație și o abordare autocritică recunosc care sunt uh, responsabilitățile care revin Rusiei în această criză, fără îndoială, dar mă întreb dacă și noi am făcut oare tot ce este posibil și în trecut și acum pentru a încerca să evităm agravarea situației. Se vorbea despre o Uniune Europeană mai rezistentă în urma acestei crize în special cu accentul pe propagandă și pe războiul energetic. Și întrebarea pe care o am eu este, sunteți cu adevărat uh, convins că Uniunea Europeană iese mai rezistentă din acest război energetic? Eu cred că dacă am avea un adevărat război energetic în Europa, noi vom fi pierdut înainte să începem, pentru că în ultimii ani nu s-a făcut tot ceea ce se pute face, adică investiții în energii regenerabile și în reducerea consumului. Acestea ar duce la o mai mare rezistență în fața importului de hidrocarburi, de care încă mai depindem, mai ales având în vedere și criza cu Libia. În ceea ce privește deschiderea spre dialog, sunt de acord întru totul cu dumneavoastră. Opțiunea diplomatică uh, poate că nu este cea mai bună, dar aș spune că este deocamdată singura soluție posibilă. Și personal, aș vrea să evităm Uh, tonul de genul acesta, dacă Rusia uh, va învăța lecția și așa mai departe. Eu cred că nu putem uh, să ajungem la un dialog dacă încercăm să facem pe cineva să învețe lecții. Trebuie să avem un dialog între egali, un dialog deschis și nu divergent. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Plenkovici, două minute. Mulțumesc, domnule Pașcu. Întâi de toate felicitări domnului Gabrielius Lansberskis, care a făcut un raport foarte bun pe care îl vom um, analiza în următoarele săptămâni. Înțeleg că singurul, singura problemă este o abordare mai detaliată în ceea ce privește partea europeană și a relațiilor economice și comerciale, dat fiindcă raportul se numește Relațiile UE-Rusia. Sunt de acord cu majoritatea comentariilor făcute de ani de vorbitori, însă există un aspect pe care aș vrea să-l subliniez, unul dintre mesajele cheie pe care raportorul vrea să le transmită și anume solidaritatea și unitatea poziției europene față de Rusia. Cred că acesta este cel mai important aspect din acest document, care este complet diferit de rapoartele anterioare referitoare la Rusia, adoptate într-un alt context. Am văzut acum și cazul Ucrainei și alte state învecinate unde eh, conflictele înghețate sunt orchestrate sau sprijinite de la Moscova și avem răspunderea să contracarăm astfel de politici. Sunt de asemenea de acord că trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a lansa un fel de schimbări directe, indirecte în ceea ce privește societatea din Rusia și să sprijinim forțele care ar putea determina Rusia să devină o societate mai democratică, pluralistă, care să accepte valorile pe care noi le promovăm. Prin urmare, Aștept uh, amendamentele și continuarea discuțiilor pe acest raport. Mulțumesc, domnul Iurec. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu colegilor care l-au felicitat pe domnul raportor. Într-adevăr, este o foarte bună bază de discuții acest raport și este cu atât mai de apreciat cu cât a fost elaborat de cineva care vine dintr-o țară învecinată Rusiei. Prin urmare, e un aspect uh, care trebuie luat în considerare atunci când prezentăm aprecierile față de raport. Există însă un aspect care lipsește aici. Știm că autoritățile ruse uh, Înduc acum un război al propagandei împotriva Europei. Rușii spun ne lupră, luptăm cu fasciștii, ne luptăm cu naziștii care ne atacă și așa mai departe. Rusia a mers într-acolo încât să propună o rezoluție în ONU împotriva uh, glorificării trecutului anticomunist. Prin urmare, cred că trebuie să fim foarte clari atunci când ne stabilim așteptările față de Rusia și să spunem că suntem de acord cu acei ruși care își doresc să afle adevărul cu privire la victimele stalinismului și comunismului și a regimului comunist este un lucru pe care trebuie să-l avem de în vedere. Putin spune că cineva încearcă să rescrie istoria. Ce vrea să spună, de fapt, este că el ar dori ca rolul lui Stalin să fie evidențiat, să se laude ceea ce s-a întâmplat pe durata comunismului. Comunismul nu înseamnă doar uh, agresiunile din anii 30-40, când uh, a fost, um, am avut situația care a existat în Ceoslovacia și în Ungaria. Este vorba și de acțiuni teroriste sponsorizate în anii 70. Comunismul trebuie să fie condamnat la nivel internațional. Până când acest lucru nu se va întâmpla, nu putem pune bazele unei ordini morale care să ne permită să avem un dialog real cu rușii. Pentru că vedem care este sistemul pe care vor să-l construiască. Domnul președinte, da, unii vor să rescrie istoria, alții vor să o refacă. Domnul Butikofer, două minute. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Un cunoscut președinte american, președintele Roosevelt, a spus, vorbește calm, dar întotdeauna trebuie să ai o armă cu tine. Cred că autorul acestui proiect a căzut victima presupunerilor că și um, inversul acestei afirmații este adevărat. Adică dacă nu ești sigur că ai o armă consistentă, vorbește răspicat. Nu știu dacă este o strategie prea înțeleaptă. Uh, și vreau să mă refer critic, foarte specific în acest sens, în ceea ce privește punctul 4 care se propune în raport. Acest punct 4 se referă la un dialog precondiționat. Eu cred că dialogul nu este alternativa presiu- la presiuni, uh, nu este o alternativă la sancțiuni dacă însă considerăm că dialogul este necesar, să începi un dialog cerând niște precondiții, uh, foarte rar vei obține să ai un dialog până la urmă. Fostul prim-ministru israelian spunea haideți să ducem un dialog uh, privind pacea cu Palestina ca și cum nu ar exista terorism și haideți să uh, luptăm împotriva terorismului ca și cum n-ar exista un dialog pentru pace. Iată o abordare inteligentă, dar un dialog precondiționat nu e deloc o abordare inteligentă. Și dacă ne uităm mai jos, se spune că dialogul trebuie să fie reînnoit doar în cazul în care am reușit să garantăm uh, returnarea Crimeei către Ucraina, că aceasta este o precondiție. Asta înseamnă că anulăm uh, exist, posibilitatea unui dialog în următorii ani. N-ar fi corect politic să spunem, pentru că nu ar fi fost corect să spunem în Germania, pentru că nu știm când Germania se va unifica, nu vorbim cu cealaltă parte. Uh, eu cred că nu va duce nicăieri o astfel de abordare și vreau să vă avertizez împotriva sa. Mulțumesc, doamna Vautras. Îmi cer scuze și ar fi trebuit să vă dau cuvântul înainte de domnul Buticofer. Două minute. Nicio problemă, domnule președinte. O să vorbesc în flamandă dacă nu vă deranjează, pentru că mi-e mai ușor să mă exprim. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru acest text. Mă alătur comentariilor pe care le-am auzit din partea colegilor. Într-adevăr, Uniunea Europeană se confruntă cu mari probleme și ar trebui să alocăm mai mult timp discuției referitoare la relațiile cu Rusia. În fiecare zi lucrurile se schimbă, prin urmare, dragi colegi, eu cred că ar fi bine să putem să discutăm, să reflectăm puțin Există părți din text care folosesc un text, un ton destul de dur, cel puțin în versiunea, în limba mea. Și, după părerea mea, există două aspecte care ar trebui să se regăsească în text și nu se regăsesc. Așa cum cu mare pasiune a spus antevorbitorul meu, um, chestiunea dialogului. Să nu uităm că Rusia este um, vecinul Europei și un vecin rămâne vecin, orice ar fi. Așa că aș propune să adăugăm ceva în ceea ce privește viitoarele relații dintre UE și Rusia. Să nu uităm ce a spus doamna Mogherini la Strasburg. A spus trebuie să înțelegem că în momentul de față, în Rusia, cresc tineri cu o imagine foarte negativă referitoare la Europa. Generația aceasta este cea care va da următorii lideri în Rusia. Trebuie să înțelegem, prin urmare, cum să facem față propagandei ruse împotriva Uniunii Europene. Bun. Și, de asemenea, aș sugera să se adauge ceva în ceea ce privește relațiile economice și comerciale și costurile uh, boicotului promovat de Rusia față de produsele noastre. Știți că unii dintre noi suntem mai vecini decât alții cu Rusia și pot să vă spun că noi nu îndoctrinăm negativ tânăra generație rusă, ci ei fac acest lucru. You know. No, I know. So we should be clear about that. Mr. Da, știu ce a spus, dar voiam să fie clar. Domnul Carl, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că se recunoaște o a treia problemă în acest raport în ceea ce privește viitorile aderări Există deja niște sentimente pro-ruse foarte puternice. Spunem că domnul Putin nu este prea drăguț, eufemistic. Având această abordare, eh, îi permitem lui Putin să se ancoreze mai puternic în politica sa și să câștige putere practic îi jucăm jocul. Asta așteaptă el de la noi. Acum, în ceea ce privește trecu- mediul meu așchenazii și romanii din care provin, uh, vă pot spune că eu am observat federalismul european, a noi am observat și domnul Tenoc a subliniat foarte corect acest lucru, că în St. Petersburg se reunesc politicieni din, de extremă dreaptă din Uniunea Europeană și încă o dată nu facem decât să le jucăm jocul permițind federalizarea și continuarea integrării, lucru care va duce, din păcate, la naționalism. Ca să răspund unui coleg, nu există arme puternice. Asta este într-adevăr o problemă în toate statele europene în ceea ce privește fondurile și uh, Așa cum a spus domnul Juncker de curând, uh, trebuie să fim foarte atenți. Sunt de acord cu domnul Castel, de opțiunea diplomatică este singura soluție pe care o putem promova. Înțeleg de ce doriți să fim ferm, dar trebuie să continuăm dialogul în același timp. Și mai există și o chestiune, fundamentalismul islamic și ISIS. în 40, anii 40 am avut de-a face cu Stalin și um, uh, am folosit abordarea dialogului politic și asta trebuie să facem și acum. Mulțumesc, domnule președinte. Da, aș prefera să-mi pierd suveranitatea în fața Uniunii Europene decât în fața altei țări. Bun, domnul Borghețiu, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare interes uh, mențiunile istorice care au fost făcute de colegii noștri care au simțit um, că trebuie să fie puse, dacă nu în centrul raportului, oricum ca un punct de pornire, doctrinar, doctrinar sau chiar ideologic. Eu mă număr printre cei care au trăit direct aceste experiențe și care au participat activ la lupta împotriva uh, lupta împotriva Uniunii Sovietice, lupta de eliberare atunci când au fost dominați de totalitarismul comunist. Și atunci eram, făceam parte din uh, organizații de tineri. Eram foarte puțini noi în Europa care aruncam uh, manifeste, uh, poate Europa Liberă, în Monaco, dar restul stăteau liniștiți acasă și aveau relații comerciale cu Uniunea Sovietică. Și acum văd că toți uh, sunt foarte indignați împotriva acestui dușman uh, prin care se identifică Putin și Rusia și asist cu uluire la nașterea unui document care mi se pare un rechizitoriu mai degrabă decât un act politic european care să reprezinte interesele acestei Uniuni Uniunii Europene care își dorește pacea. Poate că lucrurile nu sunt înțelese clar. Vreau să repet, popoarele noastre doresc pacea și prin intermediul unui dialog, dialog uh, uh, care nu trebuie să aibă precondiții ideologice, eu cred că acest document trebuie să fie anulat în totalitate, fiindcă e o abordare greșită uh, față de situația pe care o avem. Trebuie să promovăm interesele popoarelor noastre, nu interesele străine. Uh, când Europa era sub jugul tiranic al unei puteri totalitare, cum a fost Uniunea Sovietică, eh, ei au uitat să lupte pentru libertatea noastră pentru că se gândeau la interesele lor comerciale. Mulțumesc! Lupta pentru pace se numea pe vremea mea și era de fapt un război. Domnul Landsbergis pentru a încheia. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru comentarii. Cred că vom putea continua discuțiile pe acest punct și multe dintre lucrurile pe care le-ați spus se vor regăsi în raport, în forma sa finală. Există un aspect la care aș vrea să mă refer pe care mulți dintre dumneavoastră l-ați menționat, și anume baza pentru cooperare sau lipsa unei astfel de baze. Mulți dintre dumneavoastră au spus că ar trebui să continuăm sau să începem un dialog. S-a menționat tot timpul această dorință de dial- dialog. Să vorbești nu e chiar așa de greu. Știm cum să dialogăm, știm cu toții, problema e de cealaltă parte. Dacă cineva a spus uh, de ce nu vorbim, nu pentru că noi am face ceva greșit sau pentru că alegem noi să păstrăm tăcerea, cum să avem un dialog după ce s-a întâmplat uh, anul trecut cu toate acele accidente aviatice? Ce am fi putut discuta atunci? Ce am fi putut discuta după uh, anexarea diferitelor localități sau, Mariu- sau Mariupolului? Sigur că nu e în interesul nostru să nu dialogăm. Vrem să dialogăm, dar trebuie să existe niște precondiții. Și nu mi se pare deloc amuzant să spunem că nu e bine să avem un dialog precondiționat. Eu cred că trebuie să fie niște condiții prealabile, pentru că n-ai cum să dialoghezi când oamenii sunt omorâți pe stradă de mercenari plătiți de Kremlin. Nu cred că e rezonabil să avem un dialog în astfel de condiții. Și o să citesc un, o scurtă declarație în încheiere. Dacă uh, domnul Putin și-ar opri războiul tacit din Ucraina, e ușor de înțeles că Uniunea Europeană ar oferi un cadou pentru asta. Dacă în urma presiunii uh, lor la care este supus domnul Putin s-ar opri, cred că uh, sancțiunile ar continua și, prin urmare, este foarte dificil să găsește o soluție comună acum care să uh, marcheze calea spre viitor în ceea ce privește strategia. Și de aceea prima mea sugestie este să ne gândim la ce s-a întâmplat pe durata mm, acestei perioade îndelungate de relație dintre UE și Rusia și să înțelegem că au fost niște bariere care au fost depășite, că încrederea a fost pierdută și că va fi nevoie de mult timp pentru reconstruirea acestea. Mulțumesc, vreau să le reamintesc colegilor că termenul limită pentru amendamente este luni, 30 martie, la orele 18. E ultima ocazie de aceea nu putem prelungi după aceea Parlamentul își închide porțile și vreau să vă mulțumesc pentru discuții și am să dau cuvântul domnului Plenković să-mi ia locul. Thank you very much, Vice President Pașcu. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte Pașcu. Comentăm acum cu uh, o, următorul punct de pe ordinea de zi, și anume examinarea și adoptarea amendamentelor cu privire la strategia europeană a securității energetice. Vom avea mai întâi o scurtă analiză a comunicărilor Comisiei și Consiliului cu privire la strategia europeană de securitate. Uh, energetică. Comisia ITRE vor vota pe acest document în aprilie. Au fost 52 de amendamente care au fost înaintate pentru acest aviz. Colegii care au înaintat uh, amendamente uh, sunt, uh, că acestora le mulțumim, s-au ajuns la amendamente de compromis și este foarte important să discutăm de aspectele de securitate energetică în această comisie pentru că face parte din uh, indisolubilă din, uh, din uh, acțiunea externă a Uniunii, din acțiunile de politică externă și s-a văzut că energia se folosește din ce în ce mai mult ca instrument în politica externă. S-a văzut aceasta cu întreruperea livrărilor de gaz, ceea ce a arătat și că Uniunea Europeană este vulnerabilă față de șocurile care se pot fi provocate de o întrerupere a aprovizionării cu energie. Uh, toate aceste aspecte pot avea un impact direct asupra vieții noastre cotidiene. Vreau să dau cuvântul de aceea doamnei Arne Litz, raportoare din parte S și D, și care ne va prezenta acest aviz pe scurt. Vă rog. Domnul Arne Litz, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Știți că la și jumate avem uh, un program comun împreună cu Comisia de Cultură și de aceea nu vreau să iau prea mult timp. Vreau să vă spun că vă mulțumesc tuturor celor care au participat la întocmirea acestui dosar. Mulțumesc raportorilor din umbră. Raportorii din umbră au fost foarte uh, foarte uh, pozitivi. Am reușit să ajungem la timp la acest proiect pe care îl avem acum. Am reușit să tratăm și amendamentele la timp. Am redactat amendamente de compromis. Cea mai importantă acțiunea noastră ca politicieni în Comisia pentru Politică Externă este ca întotdeauna să se țină cont la discuția despre energie, despre dimensiunea internațională, iar dezbaterea despre Rusia a arătat încă o dată cât de importantă este o uniune energetică și cât de important este deci ca acest aviz, pentru că este vorba de un aviz din partea Comisiei noastre despre strategia europeană energetică și asigurarea, siguranța aprovizionării, este într-adevăr o ocazie de a sublinia din nou acest punct important. Nu vreau să intru prea mult în aspecte de conținut din cauza că nu avem prea mult timp, dar dacă alții mai au întrebări sau raportorii din umbră doresc să ia cuvântul, uh, e foarte bine din partea mea. Eu mă vă mulțumesc oricum, am spus ceea ce am avut să spun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Liț, și dacă dorește vreun raportor din umbră să contribuie la aceste informații în plus. Dacă nu este cazul, atunci eu sugerez acum să trecem direct la votarea electronică. Start the vote. O să începem votul. Primul compromis, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 6, pentru că restul sunt caduce. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul numărul 2, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem mai departe Amendamentul 22. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 24. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 35. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș vrea să vă rog să verificăm pentru că pare să fie foarte strâns. Votăm amendamentul 35. S-a deschis votul. 22 pentru, 28 împotrivă, se respinge. Compromisul 4, cine pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Trecem la compromisul 5, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum amendamentele următoare 49. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 50. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 51 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 52. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final pe proiectul de aviz. Votăm electronic, vă rog. Vote is opened. S-a deschis votul. S-a închis. 39 pentru, 9 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări, domnule Liț. Proiectul dumneavoastră de aviz s-a adoptat. Facem o scurtă pauză acum până la 17.30, când avem o sesiune comună cu Comisia de Cultură.